doamna Reintke, egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală. Dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Raportul de uh, capacitare a femeilor în era digitală prezintă două stereotipuri uh, tâmpite, dar foarte răspândite. În primul rând, digitalizarea ar avea de-a face doar cu dezvoltarea tehnologiei, dar nu este așa. Digitalizarea va schimba societatea noastră pe de-a întregul, cu impact în toate domeniile de activitate. Politicile în era digitală sunt, de fapt, politici sociale și tocmai de aceea egalitatea de gen ar trebui să se afle în centrul dezbaterii. Al doilea stereotip este că femeile n-ar fi interesate de revoluția digitală. Trebuie să vă spun că da, sunt interesate. Lucrând la acest raport, am vorbit cu multe femei care sunt active în sectorul digital și m-am convins de acest lucru. Problema este însă că deseori se confruntă cu tot felul de obstacole în sectorul TIC sau în cadrul educației. Trebuie de aceea să creăm condițiile necesare pentru femei pentru ca ele să cucerească pe deplin scena digitală. Stereotipurile nu trebuie acceptate ca atare, trebuie să le punem sub semnul întrebării și tocmai aceasta o facem prin raportul actual. Raportul ne arată care sunt provocările, dar oferă și instrumente concrete pentru a le depăși. Ne arată de asemenea care este potențialul enorm al erei digitale pentru femei și pentru întărirea egalității de gen în societatea noastră. De asemenea, există un caz, uh, fie că e vorba de cazuri din Bulgaria sau din Franța, cu antreprenori care n-au acces la finanțare pentru că nu sunt considerate ca fiind credibile, fie că e vorba de mame irlandeze cu copii care se confruntă cu astfel de probleme. Raportul acesta oferă soluții pentru toate aceste cazuri. Trebuie să facem noi eforturi pentru ca sistemul învățământului să fie mai inclusiv și să ofere soluții pentru toată lumea. Cerem noi oportunități pentru femeile antreprenori. Cerem în același timp o mai bună cooperare între autorități pentru a pune capăt hărțuirii și violenței online. Deci, instrumentele există. Acum trebuie să le și aplicăm. Doamnă comisar, sper ca nu numai dumneavoastră, ci întreaga comisie să susțină acest raport și să facem progrese pe viitor. Am constatat uh, și rezultate foarte bune în acest uh, raport, care n-ar fi fost posibile fără o implicare activă a societății civile, a femeilor, antreprenori și a multora care s-au implicat și care ne-au dat uh, feedback mie și celor care au contribuit la acest raport. Vă mulțumesc tuturor pentru atitudinea constructivă și cred cu adevărat că putem avea o agendă digitală împreună în Uniunea Europeană, o agendă inclusivă cu egalitate de gen de adevăratele. Sper că acesta să fie un punct de plecare și să avem mâine o mare majoritate pentru că este și ziua cea mai potrivită pentru vot, este ziua tehnologiilor TIC, deci sper ca toată lumea să susțină acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rentke. Trecem acum la procedura Cash DI. Doamna Comodini. Mulțumesc, domnule președinte. O economie digitală puternică este importantă pentru, că, pentru inovare, creștere, competitivitate și la fel sunt și femeile. Se vede în studiile recente că foarte multe persoane tinere, mai ales fete, încercă să și încep să aibă cariere în domeniul TIC și foarte multe state membre au uh, un decalaj în ceea ce privește competențele în domeniu. Uh, Însă foarte multe state membre în Uniunea Europeană se uită la acest sector digital ca o șansă. Și statele membre trebuie să înțeleagă că trebuie să introducă o educație din, de la vârstă fragedă în domeniul TIC, obligatorie, care să permită fetelor și femeilor să aibă destule competențe ca să poată participa la dezvoltarea socioeconomică. Și în același timp să eh, poate să promoveze printre ele uh, la uh, răspândirea ideii că TIC sunt uh, cunoștințe esențiale pentru ca să poți găsi un loc de muncă pentru a avea o șansă. Este nevoie de o educație obligatorie în acest domeniu și în domeniul uh, formării pe tot parcursul vieții pentru ca economia digitală să poată să includă aceste persoane și pentru ca barierele care sunt bazate pe gen să poată fi eliminate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Blanco are cuvântul acum. Nu știu. Nu este señor Blanco López. Nu se află aici domnul Blanco López. Domnul Marias, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Puterea femeilor în era digitală și uh, reducerea inegalităților în sectorul uh, tehnologiilor informației sunt mai importante ca niciodată. În primul rând, în statele membre ale Uniunii Europene vedem că numai 9% din programatori sunt femei, în timp ce 89% din uh, lucrătorii în sectorul TIC numai 9%, îmi cer scuze, au uh, ca manager o femeie. Ceea ce arată că avem într-adevăr o mare prăpastie din punct de vedere al genului în acest sector și în legătură cu accesul la oportunități egale în sectorul TIC putem vedea și că la locul de muncă se repetă aceeași schemă. Există diferențe la salariu și la pensii destul de evidente, iar în țări precum Grecia, femeile sunt cele care au suferit cel mai mult uh, din cauza austerității. Deci, trebuie să dăm mai multă putere femeilor în acest sector, trebuie să avem mai multe femei uh, în uh, poziții importante și, desigur, salarii egale pentru muncă egală. Vă mulțumesc foarte mult! Și neravnopravnost. Din păcate, ne confruntăm cu inegalități și în domeniul digital. Pe vremurile industriei, revoluției industriale sau revoluției agriculturii, atunci când oamenii trebuiau să fie puternici și uh, munca era bazată pe forță. Astfel de inegalități poate că erau justificate, dar nu mai e cazul acum. De aceea este important să existe un sistem de monitorizare a calității care să ne permită cum anume evoluează lucrurile în societate. Trebuie să avem și un sistem de educație de calitate, astfel încât fetele să poată decide dacă își doresc sau nu o carieră în domeniul TIC. Totuși ceva nu lipsește astăzi și este vorba de modele, modele de bune practici. Și de aceea cred că raportorul nostru ar trebui să pună accentul asupra bunelor practici și exemple de femei care au avut succes, astfel încât să poată uh, inspira prin exemplu. Doamna Iuto. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, raportoarei pentru că a lucrat atât de bine la acest raport. Colaborarea a fost foarte bună mai ales pentru că în interiorul acestui raport se menționează punctele cardinale ale mișcării noastre politice, cum ar fi propunerea democrației directe, a unei participări mai bune a femeilor la politică prin votul electronic și conceptul internetului gratuit, mai ales în locurile publice. Iată că cererea care devine evidentă acum este așa cum uh, fiind dat că unele grupuri precum PPE-ul au cerut uh, voturi pe părți exact la aceste trei concepte, se vede foarte clar care e situația. Nu știu ce îi sperie pe unii colegi uh, să vadă, uh, să ceară vot electronic când scrie că pot avea o democrație directă. Cam acestea sunt uh, mirările pe care le avem aici, însă noi credem că acest raport este o, o ocazie unică și anume ca tehnologiile noi să poată să ajute femeile în procesul lor de emancipare. Vă mulțumesc. Dormun Corvin Miche are cuvântul. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak można serio mówić. Mulțumesc, domnule președinte nu știu cum putem uh, vorbi cu seriozitate despre discriminarea femeilor. În tenis, de exemplu, femeile joacă doar trei seturi și așa mai departe. Cred că singura soluție ar fi ca femeile să numere doar până la șapte și nu până la zece. Cred că asta le-ar face viața mai ușoară. Mulțumesc! Doamna Tom, vă rog. Lepa, za besedo. Mulțumesc, domnule președinte. Ei bine, aș dori să fiu uh, ceva mai serios decât uh, colegul dinaintea mea. Hvala lepa. Ne bom se ozirala na to, kar je moj kolega kar povedal. Mulțumesc. N-am să acord atenție celor spuse de către colegul meu pentru că este complet deplasat și mă voi concentra asupra unor lucruri mai serioase. Mă voi referi la faptul că există prea puține femei în domeniul TIC, în pofida tuturor progreselor înregistrate, ne confruntăm în continuare cu un număr foarte mic de femei angajate în acest sector și acest uh, sector de activitate va oferi din ce în ce mai multe oportunități, dar pentru a profita de ele va trebui să um, găsim o modalitate de a stimula companiile pentru a le determina să angajeze mai multe femei. Angajatori inteligenți probabil constată singur că este bine să menții un echilibru între bărbați și femei, nu doar din considerente de salariu, dar și pentru calitățile profesionale. Sper că se va crea mai multă echitate și în acest uh, domeniu. Doamna Ward. I'd like to thank all the colleagues. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat la un raport atât de puternic, mai ales raportorului cu care m-am simțit uh, foarte bine și am avut o relație foarte bună. Tehnologia digitală este parte din viața noastră cotidiană și va transforma în continuare societățile noastre într-o manieră profundă. Inegalitățile de gen se reflectă foarte bine într-o lume digitală dar, nu, digitală, dar trebuie să folosim oportunitatea pe care ne oferă aceste uh, transformări pentru ca să le eliminăm. Trebuie să acționăm urgent pentru a implica mai multe femei și fete în sectorul TIC și pentru a putea mm, să uh, creăm o punte peste prăpastia aceasta. Trebuie să implicăm femeile în tehnologii, inginerie și matematică și aș vrea să subliniez de asemenea și nevoia de a crea uh, um, punți între diferite sectoare, între STEM și STEAM. Cred că e foarte important ca mai multe femei să poată să participe la această punte și aș vrea ca Comisia și statele membre să ia notă de aceste sinergii. Doamna Gil are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport și dezbaterea în legătură cu egalitatea de gen și capacitarea femeilor. Sunt absolut de acord cu comentariile făcute de raportor. Însă, pentru că am lucrat în sectorul TIC, pot să spun că sunt îngrijorată în legătură cu faptul că puține femei lucrează mm față de ce se întâmplă, de exemplu, în sectorul administrației. Este important să rezolvăm această problemă la nivelul școlii, chiar la nivelul școlii primare, pentru a încuraja fetele să studieze materii care să le permită să devină programatori, analiști și să se specializeze în sectorul TIC. În al doilea rând, în urmă cu câteva zile discutam cu câteva uh, femei antreprenori în sectorul digital care aleseseră să se ducă în afara UE către Statele Unite, pentru că considerau că acolo existau mult mai multe oportunități. Este important să nu pierdem toate aceste talente, să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm, pentru ca femeile antreprenori în sectorul TIC să fie tratate la fel ca și bărbații. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, vă rog! Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Este o adevărată onoare pentru mine să avem dezbaterea de astăzi în legătură cu egalitatea de gen și capacitatea, capacitarea femeilor în era digitală. Sunt teme care merită toată atenția noastră. Faptul că femeile sunt subreprezentate în sectorul TIC reprezintă o adevărată provocare pe care trebuie să o analizăm. Raportul actual ne ajută foarte mult pentru a fi mai conștienți de această provocare și oferă soluții și recomandări foarte concrete pentru a întări participarea femeilor în sectorul TIC. Raportul ne aduce un pas mai aproape pentru a pune capăt uh, inegalității de gen în acest sector și de aceea aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă. Comisia își ia angajamentul să ia toate măsurile necesare în acest domeniu, așa cum se arată în strategia pentru egalitate de gen. Marea coaliție pentru joburi în domeniul digital reprezintă un adevărat parteneriat pentru a face față capacităților digitale în Europa. Strategia include și acțiuni cheie care se centrează pe utilizarea unei coaliții pentru joburi digitale pentru a întări competențele digitale în rândul femeilor și a fetelor și pentru a promova locurile de muncă pentru femei în sectorul TIC. Comisia a fost foarte activă pentru a promova noi oportunități pentru fete și femei în acest sector. Sectorul TIC este într-o creștere rapidă, ajungând până la 120.000 de locuri de muncă noi în fiecare an, cu salarii foarte bune. De aceea ne dorim ca mai multe femei să profite de această situație și să se gândească la posibilitatea unei cariere în acest domeniu. Pentru a fi activ uh, în acest uh, sector, aceasta înseamnă să existe o mai mare flexibilitate și um, Există și posibilitatea de a intra în șomaj mai frecvent pentru femei decât pentru bărbați. Comisia a studiat și situația femeilor active în acest uh, sector și a constatat că dacă am avea o participare mai crescută, atunci am putea avea o creștere de 9 miliarde de euro la nivelul PIB-ului în zona euro. Mai mult decât atât, femeile din acest sector reprezintă uh, peste 9% mai mult decât uh, pozițiile de femei ocupate în alte sectoare. Pentru a îmbunătăți oportunitățile femeilor în era digitală, este absolut important să facem față problemei de subreprezentare a femeilor în acest sector de activitate. La ora actuală, doar uh, a noua parte din dezvoltatorii europeni sunt femei. 19% din manageri sunt femei și mai puțin de 30% din uh, forța de muncă în domeniul TIC este reprezentată de femei. La nivelul educației, de asemenea, constatăm că doar 29 din 1000 de femei cu studii universitare are un um, o diplomă în acest domeniu. Comisia susține mai multe inițiative pentru a promova femeile în joburile din uh, domeniul digital și le încurajează pentru a face studii în acest domeniu. De exemplu, rețeaua europeană a femeilor antreprenori reprezintă o rețea de parteneri care susține femeile pentru a își crea propria afacere pe internet, aducând la oaltă femeile antreprenori, investitorii și ecosistemul de antreprenoriat pe internet. Piața unică digitală și dimensiunea socială reprezintă o adevărată oportunitate pentru femei în era digitală. Însă avem nevoie de mai multe modele de rol, de uh, mentorat din partea industriei, oferind programe mult mai țintite de studiu și pentru a lucra în sectorul TIC. E nevoie de inițiative la bază. În uh, săptămâna uh, codului în 2015, peste o mie de astfel de uh, persoane au fost femei. Femeile trebuie să se implice și în dezbaterea legată de diversitate. Consider de asemenea că dacă abordăm și stereotipurile de gen, vom reuși să creăm egalitate de gen la locurile de muncă și vom aduce mai multe femei în acest sector. Așa cum s-a arătat și în raport, creșterea uh, procesului de digitalizare a societății reprezintă și anumite amenințări pentru femei problema hărțuirii cibernetice, a violenței uh, cibernetice, a discursului care incită la ură, toate acestea sunt probleme de violență față de femei. Studiile arată că o zecime din femei s-au confruntat cu astfel de hărțuire sexuală sau violență sexuală făcută cu ajutorul noilor tehnologii. Toate formele de violență față de femei și de fete, inclusiv violența cibernetică, își au rădăcina în inegalitățile de gen. Uniunea Europeană dorește să lupte împotriva tuturor acestor forme de violență, așa cum arătăm în mai multe documente strategice. O acțiune importantă care a venit din partea Comisiei în acest domeniu este propunerea de a semna și a încheia Convenția de la Istanbul. Este vorba de un pachet de tratate care promovează lupta împotriva violenței față de femei și a violenței domestice. Aceasta încurajează participarea sectorului informației și tehnologiilor pentru a lupta împotriva acestui fenomen și la nivelul online. Ținând cont de recomandările excelente care apar în raportul de astăzi, este clar că ne confruntăm cu multe provocări importante. Trebuie să profităm de noile oportunități pe care le avem, să vedem noi soluții pentru capacitarea femeilor în era digitală. Aștept să facem față acestor provocări împreună pentru a pune capăt stereotipurilor de gen și pentru a utiliza inovarea tehnologică ca un promotor al egalității de gen. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă comisar. Se încheie dezbaterea.